Uniunii Europene. Procesul verbal și uh, procesul verbal și documentele adoptate la ultima sesiune uh, sunt disponibile. Nu știu dacă există obiecții, văd că nu. Atunci procesul verbal este adoptat. Uh, doamna Flanagan dorește să ia cuvântul în legătură cu acest proces. Domnul Flanagan, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să fac o declarație în numele meu personal la sesiunea de miercuri, sesiunea de la Strasbourg. Am vorbit, am luat cuvântul și am întrebat pe domnul Juncker, mi am pus o întrebare în legătură cu situația băncilor din Irlanda, sperând că vorbeam într-un mediu în care mă voi fi bucurat de protecția uh, președintelui, dar uh, nici vorbă atunci când uh, biroul meu a, a revăzut uh, registrarea video ulterior. Domnul președinte întâmplător își lăsase deschis microfonul și a spus Iisuse Hristoase după ce am vorbit eu. Nu știu, poate a făcut referire la faptul că eu am părul lung și barbă. Sau poate faptul că nu-i plăcuse răspunsele mele. Acum nu mă interesează neapărat dacă îi convine uh, ce spun eu sau nu, că nu asta trebuie să facă el acolo. El acolo trebuie să fie independent. Și dacă și-ar face bine treaba, poate l-ar ruga pe domnul Juncker să și răspundă întrebărilor mele, nu să fie exasperat uh, la adresa spuselor mele aș vrea acum să mi se prezinte scuze, dar nu mie neapărat și alegătorilor mei, pentru că este insultător să se spună așa ceva în legătură cu persoana mea. Mă simt insultat să văd că se spune așa ceva după ce cineva vorbește. Deci aș ruga președintele să facă ceea ce trebuie și să dovedească că este independent. Că din câte văd eu, nu prea e uh, independent uh, președintele din propria experiență. Aș vrea să-mi dovedească contrariul. În primul rând, în legătură cu acest punct, dorește să ia cuvântul vicepreședintele Parlamentului, domnul Lambsdorff. Nu? Domnul Lambsdorff uh, fusese președintele ședinței la momentul uh, respectiv în care s-au rostit aceste cuvinte, Iisuse Hristoase, vom verifica situația și vom reveni asupra acestui punct. Domnul Pașcu. Thank you very much, Mr. President. I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă informez pe o chestiune care are de-a face cu libertatea de exprimare în uh, România. Acum uh, doi ani, proprietarul la cinci stații de televiziune, două stații de radio și două ziare a fost trimis în închisoare pentru doi ani uh, și au fost confiscate activele, inclusiv sediul grupului Media Intact, care au fost confiscate și înregistrate ca proprietatea statului. Administrația financiară s-a deplasat uh, la sediul uh, Intact Media pentru a prezenta uh, ordinul de evacuare în termen de 5 zile. Nu a făcut parte din acest proces, nu a, a știut ce se va întâmpla și consider că această situație este de neacceptat. Domnule Pașcu, sunteți vicepreședinte al Parlamentului European și ar trebui să știți că intervenția dumneavoastră nu se potrivește la acest, în acest moment. Puteți să depuneți declarația dumneavoastră la un moment ulterior și o să mai uh, dau uh, cuvântul doar celor care au uh, care se referă la regulamentul de procedură. Doamna Anders, vă rog, în legătură cu regulamentul de procedură. Știu că în Irlanda se desfășoară campania electorală, însă nu vă putem ajuta în legătură cu această temă. Vă rog. Poate veți cere scuze pentru comentariul când veți auzi ce spun. Nu-i vorba de Irlanda, ci vreau să vă supun atenției și atenție vicepreședintei Mogherini o situație în legătură cu un palestinian care este în greva foamei, în vârstă, un jurnalist în vârstă de 33 de ani, tată a doi copii, care timp de 92 de zile s-a aflat în greva foamei, fără a fi acuzat sau judecat. Este pe moarte, medicul său spune că este aproape de o situație fatală. Vă rugăm pe doamna vicepreședinte Mogherini să intervină. Vă rog, salvați viața acestui om. Vă mulțumesc. Trec la comunicările pe care doresc să vi le transmit. Autoritățile